Ich begrüße eine Delegation der Europaschule aus Salut și o delegație de la Școala Europeană de la Uclă. Sunt elevi care participă la un proces, la un uh, uh, proiect din Zambia. Bine ați venit, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, doamna Rovana Plumb mi-a comunicat că devine membru al Guvernului României în conformitate cu articolul 7, aliniatul 1 al actului cu privire la alegerea membrilor